el señor presidente. Queridas, queridas colegas, Stimați colegi, văd că nu avem niciun deputat bărbat în această sală. Câți bărbați avem? de fapt avem șase persoane în toată sala, cred că este un număr suficient ca să începem uh, sesiunea. Bineînțeles, uh, îl avem și pe domnul comisar, așa că haideți să începem cu primul punct. Este vorba de raportul Liotar privind alimentele noi. Doamna Liotard are cuvântul în calitate de raportor. Dumnezeu va prezenta raportul timp de 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, tuturor colegilor, uh, tuturor raportorilor, raportorilor fictivi, chiar și celor care nu sunt prezenți pentru colaborarea lor. Noul regulament referitor la alimentele noi ar trebui să fie lărgit uh, la aspectele care țin de siguranța alimentară, pentru că în societatea actuală alimentele joacă un rol important pentru consumatori și consumatoare. Și mă gândesc în principal la aspectele de protecția a mediului, la problemele de etică și problemele de bunăstare animală. Toate acestea au legătură cu alimentele noi, și dar bineînțeles toate aceste aspecte nu trebuie să prejudicieze sănătatea și calitatea vieții consumatorilor. Și cred că deputații prezenți ar putea să fie de acord cu mine în această privință. Totuși, atunci când vorbim despre alimente noi, Lucrurile se schimbă pentru că aceste alimente noi uh, nu erau pe piață înainte de regulamentul din 1995, fie pentru că nu fuseseră inventate, fie pentru că nu erau comercializate ca produse alimentare. Nanotehnologiile sunt un exemplu nou de astfel de produse nou introduse pe piață pentru consumatori, noutățile sunt întotdeauna um, entuziasmante. Nanotehnologiile pot contribui, de exemplu, la lupta împotriva obezității. Însă, atunci când vine vorba de autorizarea uh, comercializării anumitor produse, trebuie să fim foarte precauți, pentru că nu vrem ca acele produse să dăuneze sănătății consumatorilor sau bunăstării animalelor. Deci trebuie să asigurăm siguranța produselor alimentare, dar trebuie să aplicăm și principiul precauției. Nu se garantează securitatea, este imposibil să garantăm această securitate și de aceea consumatorii trebuie să aibă de ales. Acest lucru este valabil pentru alimentele noi prin intermediul etichetării Uh, cărnurile de la animale clonate reprezintă o altă problemă. Se alocă tot mai mulți bani pentru produse de origine animală care au fost uh, produse ținând seama de bunăstarea animalelor, iar Uniunea Europeană uh, trebuie să facă din această bunăstare a animalelor o prioritate. În Uniunea Europeană, animalele clonate și produsele din animale clonate nu pot să fie comercializate, dar uh, vrem să excludem acest lucru și pe viitor. Nu există regulamente specifice în Uniunea Europeană privind carnea de la animale clonate, iar uh, discuția în acest domeniu nu este 9 în 2006 am discutat deja despre clonarea animalelor. Apoi în 2008 s-a adoptat o rezoluție cu privire la comercializarea cărnii uh, de animale clonate. Apoi uh, în concertare cu Consiliu um, Spunem și noi că Parlamentul trebuie să fie ascultat. Consiliul consideră că um, produsele de origine animală de la animale clonate sunt acoperite de regulament Însă, în a doua lectură, Parlamentul nu a ajuns la un acord cu Consiliul. Dacă Parlamentul um, ar fi să fie de acord cu introducerea aceste, acestor cărnuri de la animale clonate, uh, mi-e teamă că ne-am afla într-o situație delicată. În plus, regulamentul privind produsele alimentare trebuie să garanteze siguranța pentru consum foarte puțini se interesează și de bunăstarea animalelor și de protecția mediului, dar dacă Mă întreb dacă un regulament privind uh, carnea de la animale clonate ne-ar permite să rezolvăm această problemă. Acum câteva luni uh, s-a hotărât comercializarea acestor produse, dar fără un regulament uh, strict riscăm să apară astfel de produse pe piață și eu nu pot decât să sper că Parlamentul European va rămâne ferm pe poziție, așa cum a făcut și în ultimii ani. Nu trebuie ca în ultimul moment să ne confruntăm cu o surpriză neplăcută pentru că asta ar dovedi că nu suntem la înălțimea așteptărilor pe care le au uh, de la noi alegătorii noștri, care se vor trezi cu carne de animal clonat în farfurie, ceea ce nu-și doresc. Mulțumesc, doamnă Liotar. Într-adevăr, uh, sunteți uh, o veterană în acest domeniu. Știți că aveți uh, patru minute la începutul dezbaterii și două minute la sfârșit. Așadar, dacă uh, interveniți uh, șase minute la început, la sfârșit nu vă veți putea lua decât la revedere de la colegi. Deci cred că va trebui să vă alocați și cele două minute de la sfârșit. Acum însă dau cuvântul uh, comisarului uh, Dali. Vă rog să reacționați la acest raport și la observațiile introductive ale uh, raportoarei. Comisia, vă rog. President, honorable member. Hmm. Domnule președinte, stimați deputați, în martie anul trecut, Parlamentul a votat la primă lectură propunerea privind alimentele noi. Multe dintre amendamentele votate fuseseră incluse în poziția adoptată de Consiliu la prima, la prima lectură în martie anul acesta. Consiliul menține poziția referitoare la nevoia de autorizație de piață pentru produse noi, pentru ca consumatorii să știe că tehnicile noi folosite sunt sigure pentru oameni și pentru animale și să se apere interesul consumatorilor și mediul înconjurător totodată. Procedura promusă ar eficientiza procesul de autorizare printr-o evaluare centralizată făcută de către EFSO și s-ar stabili termene limită precise pentru fiecare etapă a procesului. Se include aici o evaluare ameliorată pentru ca alimentele din țări terțe, alimentele sigure din țări terțe, să intre în Uniunea Europeană mai ușor. Sunt recunoscător pentru sprijinul Parlamentului pentru uh, monetățirea propunerii și pentru eficientizarea procedurii de autorizare. Subliniez acum că Comisia analizează cererea Parlamentului European legată de etichetarea alimentelor care conțin nanomateriale în mod pozitiv. Însă, înainte de finalizarea textului, trebuie să ajungem la un acord cu privire la adaptarea la noile dispoziții ale tratatului de la Lisabona, mai ales cele care se referă la necesitatea de a adapta definițiile acestor nanomateriale. Sunt încrezător că vom găsi o soluție echilibrată pentru ca textul să fie finalizat la timp. În ceea ce privește clonarea animalelor, sunt de acord cu faptul că acest subiect este foarte important, după cum arată Parlamentul European. Sunt angajat să întocmim un raport referitor la toate aspectele legate de clonare pentru producerea de alimente până în noiembrie 2010, care va fi urmat de propuneri legislative adecvate. Sunt angajat, mă angajez să analizez toate aspectele, mai ales cele legate de sănătatea și bunăstarea animalelor clonate, în timpul vieților. Impactul măsurilor referitoare la clonare asupra comerțului internațional este de asemenea un aspect esențial care se va reflecta în raport. Voi păstra, voi fi deschis când voi analiza concluziile acestui raport și vom încerca să propunem soluții care să poată fi puse în aplicare. Raportul va fi un punct de lansare pentru discuțiile ulterioare, cu scopul de a se ajunge la un rezultat mulțumitor pentru toate instituțiile. În fine, aș vrea să mulțumesc doamnei raportor Liotard și raportorilor din umbră pentru eforturile lor importante pe acest dosar foarte important. Și acum aștept cu nerăbdare părerile dumneavoastră. Mulțumim, domnule comisar. Acum trecem la vorbitori, vorbitorii în numele grupurilor politice. Și îmi face o deosebită plăcere să-i dau întâi cuvântul doamnei Pilar Ayuso, care, pe lângă faptul că mi este colegă, vine, din aceeași regiune din Spania ca și mine și am fost colegi la Parlamentul, în Parlamentul Spaniei o vreme. Îi dau cuvântul cu mare drag două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este și pentru mine o plăcere să mă aflu aici și să iau cuvântul. După cum ați spus, domnule comisar, este vorba aici despre un regulament extrem de important pentru consumatori și pentru industria agroalimentară. Vorbim despre aceste alimente noi și, așa cum s-a spus, cel mai, acesta este cel mai controversat punct. Carnea Uh, animalelor clonate și a descendenților lor. Deci nu ne îngrijorează doar animalele clonate, ci și descendenții acestora. <coughs> și a fost imposibil să devotăm doar câteva uh, paragrafe a acestei tehnologii care este foarte inovatoare a clonatului. Uh, Există un amendament care solicită Comisiei să prezinte, așa cum a promis, o propunere legislativă care să reunească toate aceste aspecte care ne îngrijorează. Dacă vorbim despre carnea din uh, animalele clonate, atunci ne întrebăm dacă trebuie să așteptăm uh, propunerea comisiei mai întâi. Eu cred că comisia ar trebui să vină cu propunerea, apoi noi să ne spunem punctul de vedere în ceea ce privește direcția în care ar trebui să meargă această propunere și să vedem dacă aprobăm sau nu uh, propunerea dumneavoastră pe cale obișnuită, firește. Există opinii divizate în cadrul Parlamentului pe tema aceasta și pe mine mă interesează problema nanomaterialelor. Cu siguranță avem nevoie de o definiție nouă a acestor nanomateriale nu doar în scopurile etichetării, dar acestea trebuie să fie supuse unor studii științifice riguroase, pentru că sunt materiale noi, nouțe, care vor fi încorporate în uh, alimente și există niște implicații la nivel de sănătate care trebuie să constituie o prioritate. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc. Uh, cred că n-am spus de la bun început că vorbeați în numele grupului PPE. Deci,

Mulțumim. În numele liberalilor are cuvântul două minute doamna Parvanova. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Aș dori să îmi exprim și eu recunoștința pentru doamna raportor și în numele raportorului fictiv, doamna Lepaj, aș vrea să, să exprim sprijinul asupra amendamentelor adoptate de Comisia Envi. Așa cum spunea și colega mea, ă, principala problemă este cea legată de clonarea animalelor, pentru că până acum nu au fost identificate ă, problemele de sănătate. Cu toate acestea, există îngrijorări legate de bunăstarea animalelor, aspectele de mediu și altele. Vrem să excludem carnea produsă de la animale clonate și descendenții acestora din sfera de aplicare a acestui regulament și cerem Comisiei să prezinte o propunere legislativă care să abordeze toate aspectele. Ar fi neacceptabil să avem un proces de autorizare pentru comercializarea acestor produse fără să dăm Parlamentului European și cetățenilor șansa să aibă o dezbatere corectă cu privire la toate implicațiile acestor tehnologii. Vă reamintesc că această poziție a fost exprimată clar de Parlament în rezoluția din 2008 privind clonarea alimentelor pentru lanțul de aprovizionare cu alimente. În ceea ce privește nanoalimentele, trebuie să ne asigurăm că niciun produs care conține nanoparticule nu este comercializat până când nu se dezvoltă metode de evaluare a riscurilor. EFSA trebuie să elaboreze linii directoare în acest sens în consultare cu toți factorii de interes, iar acestea trebuie să fie adoptate de Parlament. Apoi, transparența este esențială în discutarea acestui dosar. Trebuie să asigurăm accesul publicului la datele pe care se bazează evaluările de riscuri pentru alimentele noi. Aceste informații trebuie să fie accesibile publicului, iar toate acestea trebuie să fie în conformitate cu Convenția de la Arhus și dreptul comunitar. Nu există o contradicție cu principiul accesului public la date și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, atâta timp cât se plătesc redevențe. Transparența trebuie să se aplice și atunci când vorbim despre etichetarea produselor care provin de la animale hrănite cu organisme modificate genetic. Sperăm că, prin conciliere, vom ajunge la un text clar care să garanteze siguranța și transparența pentru cetățenii noștri. În numele verzilor, dau acum cuvântul, timp de patru minute, domnului Staes. Vă rog. Eh, meneer de Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Când în uh, 99 am fost uh, ales în Parlament, prima dezbatere la care am participat se lega de siguranța alimentară. Am fost atunci ales în Belgia și era tocmai criza cărnii de pui contaminată care făcea ravagii. Comisia atunci a făcut o propunere legată de siguranța alimentară, o carte albă de fapt, care conținea 43 de măsuri, 83 de măsuri uh, legate de acest lucru. A trecut mult timp de atunci și putem spune că 90% din măsuri deja au fost uh, puse în aplicare. Rămâne în continuare voința Comisiei de a vedea cum putem gestiona aceste produse, aceste alimente noi asta încă rămâne de făcut. Alimentele noi sunt produse cu ajutorul unor tehnologii care nu existau înainte de 15 mai 97. Propunerea din ianuarie 2008 din partea Comisiei ar fi trebuit să îndeplinească mai multe obiective legate de garantarea securității alimentare, a sănătății umane și a, garantarea pieței alimentare. Doamna, doamna Liotard Aș vrea să vă mulțumesc pentru efortul de raportoare. Ați, uh, am colaborat foarte bine și cu dumneavoastră și cu Comisia Envi a Parlamentului European. În primă lectură ați reușit să vă atrageți de partea dumneavoastră o majoritate zdrobitoare care 658 de parlamentari au votat pentru propunerea dumneavoastră. Din păcate, nu multă lume este de față, însă trebuie ca consumatorii să știe că vorbim într-un glas aici la Parlamentul European, că animalele clonate și descendenții lor trebuie să fie excluse din domeniul de aplicare al acestui regulament. Și dorim o propunere legislativă din partea Comisiei Europene Dorim să se meargă și mai departe și spunem acest lucru clar și răspicat. Dorim un moratoriu cu privire la aceste produse alimentare. Dorim ca din partea Comisiei să vină o propunere legislativă cât mai repede și insistăm ca Comisia să ia aceste măsuri. Sper ca majoritatea de la Parlament să dea de înțeles acest lucru. Mai multe amendamente s-au reluat în urma primei lecturi Consiliul a, tra- a tratat acest uh, dosar în grabă, cumva, lucru pe care îl deplâng. Consiliul uh, a procedat oarecum cavalerește, pentru că după numărul uh, incredibil de reuniuni care au avut loc, nu s-a făcut până la urmă nimic. Sperăm ca în a doua lectură să rămân aceeași majoritate și dacă se ajunge la conciliere să, se, să treacă totuși punctul nostru de vedere. Încă o dată aș vrea să o felicit pe doamna raportor. Mulțumim pentru că ați uh, preluat mai multe amendamente propuse în prima lectură, mai ales cele legate de animale clonate și sper că mesajul adresat Consiliului va fi cât se poate de clar și că, în fine, vor avea loc consultări clare și deschise și mai sper și că și Comisia își va ține promisiunea și că va face o propunere legislativă clară pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Staes. În numele grupului ei Europa pentru Libertate și Democrație dau cuvântul doamnei Rosbach, un minut și jumătate. Mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc doamnei Liotar pentru toată activitatea depusă. Personal, pe mine mă interesează foarte mult dreptul consumatorului la informare asupra tuturor alimentelor. Vorbim aici despre alimentele noi și despre aditivi și despre substanțe aromatizante și conținutul de nanomateriale. Dacă toate acestea au un efect asupra sănătății umane și dacă da, atunci ar trebui să intre în cadrul unui regulament care vizează alimentele. Avem nevoie de regulamente europene în acest domeniu, dar există multe aspecte. Vorbim de bunăstarea animală, vorbim de nanomateriale și unele dintre aceste aspecte sunt acoperite deja de anumite regulamente. Cine dorește aceste noi măsuri? Industria, industria care dorește să, vindă, să vândă mai multe produse sau consumatorii? Eu cred că consumatorii din Uniunea Europeană vor să aibă alimente bune în supermarketuri și vor să știe exact în ce, ce se găsește în acesta. În țara mea, spre exemplu, din ce în ce mai mulți oameni aleg alimentele organice și ingredientele sănătoase, fără aditivi uh, uh industriali. Îi mulțumesc domnului Dali pentru ceea ce a spus în ceea ce privește animalele clonate. În Europa ne descurcăm și fără produse din uh, cărnuri din animale clonate. În țara mea, 5 milioane, care are o populație de 5 milioane și jumătate de uh, locuitori, producem 25 de milioane de animale fără niciun fel de probleme. Președintele, vă mulțumesc, domnule Rosbach, și uh,

Colega, terminamos así el de, de oradores. Mulțumesc. Am încheiat astfel runda de intervenții în numele grupurilor politice și continuăm cu vorbitori individuali. Începem cu domnul Peter Liza, două minute. Colegii, colegi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, și eu aș vrea să-i mulțumesc doamnei Liotard. Grupul PPE nu poate să o susțină în toate punctele de vedere, însă, în ceea ce privește uh, acele adăugiri uh, legate de um, animalele care au fost hrănite cu organisme modificate genetic, avem o poziție oarecum diferită. Oricum vreau să mulțumesc și raportorului fictiv din partea grupului nostru. Am explicat deja că am avut o discuție controversată în grupul nostru privind la animalele clonate. Oricum, eu mă bucur că majoritatea PPE-ului este pentru o interdicție generală a produselor alimentare de la animale clonate. Vom vota mâine separat uh, de unele poziții care ar putea să fie diferite. În primul rând, uh, Aș vrea să menționez faptul că experții agricoli au considerat că nu este necesar să avem astfel de produse animale uh, de la animale clonate. Apoi, din motive etice, credem că dacă se ajunge să se cloneze animale la scală largă, până la urmă o să ajungem să clonăm și oameni. Cred că nu este deloc o chestiune etică. Oricum, dacă ne uităm la toată această situație cu atenție, nu putem să fim de acord cu conștiința curată. Sunt foarte multe lucruri care au rămas fără o explicație. Oricum, protecția animalelor, bunăstarea animalelor sunt extrem de importante și alte grupuri au spus că animalele clonate suferă, însă 10% dintre embrioni ajung uh, să prindă viață. O treime dintre ei mor în prima lună de viață, suferă și trebuie să fie sacrificați din cauza suferinței îngrozitoare prin care trec. Inițial uh, s-a spus că nu trebuie să elaborăm legislație uh, care să nu țină seama de bunăstarea animalelor. Vă vom susține de aceea mâine. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Joe Line de două minute. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. In sieht es wohl überall ähnlich aus. Bei uns gab es Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Noi am avut o dezbatere foarte interesantă în comisie asupra acestui regulament. Marea majoritate dintre noi au considerat că ar trebui să votăm în favoarea raportorului, astfel încât să dăm un semnal clar Consiliului și Comisiei. Cred că ne bucurăm de un consens aici, domnule comisar, așa cum pe bună dreptate ați spus. În ceea ce privește alimentele noi, vedem și noi necesitatea unei preautorizări înainte de punerea pe piață și suntem de acord cu această procedură de autorizare centralizată. Nu vrem să avem 27 de sisteme de autorizare diferite pentru fiecare stat membru în parte, pentru că acest lucru nu ar uh, fi potrivit pentru o piață unică și pentru standardele de sănătate comune. Avem tehnologii noi care sunt folosite pe piața alimentară, tehnologii, nanotehnologii, organisme modificate genetic și credem că ar trebui să fim precauți, pentru că înainte de a ști toate datele necesare, nu putem să luăm o decizie. Trebuie să fim siguri că oamenii nu vor suferi de pe urma alimentelor care se găsesc în supermarketuri. Nu vorbim aici despre interdicții, în ceea ce privește nanotehnologia sau OMG-urile. Vrem ca consumatorul să aibă libertatea de a alege și de aceea avem nevoie de etichetare dacă aceste uh, materiale se regăsesc în uh, uh, respectivele produse. Sper că în cursul dezbaterii de săptămâna viitoare vom avea niște definiții mai clare și vom ști ce se poate face în ceea ce privește nanotehnologiile. S-a vorbit și despre carnea animalelor clonate și aș dori ca această parte să fie eliminată din acest regulament, domnule comisar, pentru că Astfel putem ajunge la un consens în ceea ce privește toate celelalte uh, subiecte care nu sunt controversate. Deci vă rog să aveți un set separat de reguli în ceea ce privește această problemă. Președintele, mulțumesc domnule Leinen și acum îi dau cuvântul domnului Rossi pentru un minut. Il regolamento sui nuovi alimenti include un elenco di cibi tradizionali. Acest regulament privind uh, alimentele noi uh, include o listă a produselor care sunt admise pe piața Uniunii Europene. Apoi există și amendamente care spun că aceste produse alimentare trebuie să respecte regulile privind siguranța alimentară ă, în vigoare în Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu avem uh, pe piața noastră produse alimentare care eludează aceste reguli. Avem o listă care acoperă și cărnurile de la animale clonate. Noi nu vrem să vedem o astfel de situație și sper că Până la urmă, Comisia va elabora rapid o propunere care se referă la etichetarea și trasabilitatea acestor uh, cărnuri de la animale clonate. Noi uh, nu suntem uh, de acord cu aceste produse. Mulțumesc foarte mult, doamna Morvai. Az Európai Unión kívülről az Unió... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Alimentele care intră în Uniunea Europeană din afară ar trebui să fie analizate cu foarte mare atenție. Nu am uh, ajuns la soluția ca aceste alimente să fie importate în Europeană doar dacă producătorilor ar respecta strict standardele noastre. Standardele pe care le respectă producătorii alimentari din Uniunea Europeană, cele care se aplică de pildă în Ungaria. Trebuie să arătăm foarte clar care sunt principiile ce trebuie respectate. Încă o dată, doar dacă toate standardele de siguranță alimentară și de bunăstare animală sunt respectate, ar trebui permis importul de astfel de produse alimentare. Soluția, o soluție a fost găsită totuși în sensul că organismele modificate genetic vor trebui de acum înainte etichetate și sigur trebuie să ne asigurăm că pe primul loc este pusă siguranța. Vă îndemn să țineți seama de interesele și de punctul de vedere al fermierilor în momentul în care promovați uh, concurența loială. Mulțumim, doamna Morvai. Urmează doamna Groste, două minute. Domn Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Discutăm astăzi despre un regulament extrem de important care se referă la alimentele noi iar inovația tehnologică joacă un rol primordial în industria agroalimentară în scopul asigurării Uh, protecției consumatorului. Trebuie să recunoaștem totuși binefacerile unor produse noi care sunt mai sănătoase. Acum, în ceea ce privește punerea pe piață a produselor de la animale clonate și de la descendenții acestora, nu pot să, să fiu de acord cu cei care vor să profite de acest regulament pentru a se pronunța cu privire la o interdicție sistematică. Mi se pare regretabil că există doar o poziție ideologică pe chestiunea acestor alimente produse clonate. Comisia Europeană s-a angajat să ne prezinte o propunere fără să țină seama de această interdicție. Haideți să ne ferim de populismele științifice pe chestiuni atât de sensibile care necesită foarte multă rațiune. Haideți să nu adoptăm în mod sistematic o poziție de retragere, de negare sau mai rău o poziție definitivă pe o chestiune complexă care trebuie să fie uh, analizată în profunzime profunzime. Principiul precauției este esențial, însă trebuie să se bazeze pe opinii științifice și nu ideologice și apoi trebuie să se bazeze pe evaluarea riscurilor. Dacă acum câteva decenii ar fi existat principiul precauției, nu ar fi fost făcute primele grefe uh, de inimă și sute de bolnavi nu ar fi fost vindecați. Cu siguranță, prudența vă obligă să răspundeți la anumite întrebări cu privire la nanomateriale sau la materialul reproducător de la tauri importați de unii producători uh, europeni. În practică, produsele alimentare care provin de la aceste bovine clonate se află deja pe piață. Atunci, haideți să retragem alimentele care provin de la animalele clonate din acest regulament și haideți să lăsăm Comisia să lucreze în liniște pentru a garanta cea mai bună siguranță alimentară pentru consumatorii noștri. Și atunci, tot Parlamentul uh, va putea să dezbată și să se pronunțe pendelete pe această chestiune fundamentală. Mulțumesc. Acum timp de două minute, uh, domnul Schnellhardt. Ja, sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar, la începutul discuției mă întrebam dacă avem nevoie, într-adevăr, de un regulament privind alimentele noi. Nu avem deja destule reguli în domeniul alimentar? Ei bine, cred că avem nevoie, într-adevăr, de reguli, mai ales având în vedere că facem eforturi pentru a reduce birocrația Cred că acest document uh, la a doua lectură, în a doua lectură ar trebui să ținem seama în primul și în primul rând de prevederile legate de alimentele noi. Dacă raportorul dorește să readucă toate amendamentele respinse la prima lectură, de exemplu, legat de OMG-uri, există deja un pachet legislativ destul de complet. Acest amendament cred că va fi respins apoi repetarea pozițiilor ideologice ce au fost deja respinse <coughs> și nu, nu fac decât să încurce, să ne, lume, lumerească public. Nanotehnologia reprezintă o procedură nouă, însă trebuie să avem mare grijă, așa cum am făcut și în trecut, să nu demonizăm aceste noi tehnologii, pentru că asta stă în calea progresului. Mm. Acum câteva săptămâni am asistat la o prezentare în Germania referitoare la nanotehnologii și am fost surprins de informațiile care sunt disponibile, de cercetările care s-au făcut, de studiile care s-au făcut. Cred că ar trebui să invităm uh, astfel de experți la comisia noastră. Trebuie să continuăm, uh, sigur, să avem grijă ce se întâmplă cu nanotehnologiile, dar uh, și să folosim aceste noi tehnologii spre binele tuturor. În ceea ce privește alimentele noi, vreau să vă spun că, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, avem datoria de a promova bunăstarea animalelor, așa că mă bucur să aud că domnul comisar este gata să prezinte un nou document. Aștept cu nerăbdare să văd ce va conține acesta și vă mulțumesc pentru atenție. Mhm. Mulțumim, uh, domnule Schnellhardt, are cuvântul doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Scopul acestui regulament este asigurarea unui nivel ridicat de siguranță alimentară și de protecție a consumatorului, mediului și a bunăstării animale, având la bază principiul precauției. În ceea ce privește siguranța cărnii provenite de la animalele clonate, există în prezent dubii importante

Mulțumesc, doamna Antonescu. Un minut și jumătate acum pentru următorul uh, vorbitor, domnul Fianar. Eu har pe bord. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest, uh, acesta este un fapt interesant pentru că produsele pe care le mâncăm noi sunt diferite de cele pe care le mâncau părinții mei și mai mult bunicii mei. Sigur, aceste tehnici ne permit să alimentăm întreaga populație. Iar mâine copiii mei și nepoții mei uh, vor trebui să mănânce lucruri diferite față de noi și de aceea nu cred că trebuie să complicăm apariția unor produse alimentare noi. Totuși, acestea fiind spuse, trebuie respectate trei principii majore. În primul rând, trebuie să ne orientăm pe baza unor principii științifice. Trebuie să avem dovezi solide. Nu este vorba de o chestiune de gust personal sau de convingeri religioase. Este nevoie de dovezi științifice. De asemenea, trebuie să avem uh, o atitudine favorabilă față de aceste noi inovații. Dar, prin cercetările științifice, trebuie să garantăm siguranța alimentară a consumatorilor. Dacă respingem tot ce nu este sigur, procedăm foarte bine. Trebuie ca siguranța alimentară să nu fie folosită ca un alibi pentru implementarea unor măsuri protecționiste, pentru că aceasta ar fi împotriva principiului nostru. Nu trebuie să punem frână apariției de produse noi, dar trebuie să asigurăm punerea lor pe piață sigură. Dau acum cuvântul domnului Clas. Președinte, comisar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Alimentele, pentru alimente noi avem nevoie de reguli noi. Comisia s-a uitat, a analizat aspectele etice ale producerii de alimente noi. Acestea sunt relevante, într-adevăr, după cum arată și discuția din această seară. seară. Problema cărnii de la animale clonate Problema disponibilității este o problemă reală, însă nu avem nevoie să folosim carne provenită de la animale clonate. Riscurile folosirii acesteia nu pot fi excluse în totalitate. Nu există dovezi certe cu privire la suferințele acestor animale și dacă ne uităm la datele statistice, se pare într-adevăr că animalele clonate se îmbolnăvesc mai des. Avem nevoie de o decizie la nivel politic. Nu ar trebui să existe animale clonate în lanțul alimentar și trebuie să transmitem un mesaj foarte clar Comisiei și cetățenilor. Un alt subiect important în cadrul acestui regulament este cel legat de nanotehnologie și de protecția oferită consumatorilor și protecția, siguranța juridică a producătorilor. Ar trebui să avem o definiție orizontală care să nu se aplice doar alimentelor noi, ci și mm, directivei privind materialele care vin în contact cu produsele, directivei referitoare la cosmetice, directivei referitoare la biocide și așa mai departe. Solicităm Comisiei să aducă o propunere mai repede. Mulțumim, doamnă Clas, și, în fine, are cuvântul doamna Ronzuni un minut. Și grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte 8 din 10 cetățeni europeni nu consideră că clonarea animalelor este justificabilă pentru alimente și 6 din 10 cetățeni au declarat că nu vor mânca niciodată alimente provenite dintr-o asemenea operațiune. Cred că asta dă dovadă de rezistența cetățenilor în fața acestei tentative de a produce alimente clonate. Vorbim despre procesarea alimentelor care folosește carnea acestor animale clonate. Și unii spun că este vorba de libertatea de alegere. Avem și produse lactate provenind de la asemenea animale. Și asta este o problemă. Și poate la un moment dat o să renunțăm cu totul la animale și o să facem totul în laborator. Dar, cum am spus, nu suntem siguri că clonarea animalelor pentru alimente este sigură pentru sănătatea animale. Sănătatea umană, mă iertați. Și mai mult, animalele suferă în cadrul acestui proces. Există ferme care muncesc din greu pentru a avea și a produce produse bune calitativ în fiecare zi. Aceștia sunt oamenii cu care ar trebui să discutăm și dacă avem o asemenea alegere la dispoziție, cred că nu există niciun argument împotrivă. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum trecem la procedura de intervenții spontane. Știți că, în general, dăm cuvântul pentru cinci vorbitori, dar deja șapte vorbitori au solicitat să intervină. Dar știți de asemenea că aveți la dispoziție doar un minut înainte să vi se taie microfonul. Doamna Costina, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei pentru activitatea sa. Salutăm uh, faptul că Odată cu această a doua redactare a regulamentului privind alimentele noi, avem regulamente cuprinzătoare privind plasarea acestor produse pe piața Uniunii Europene. Astfel se va garanta calitatea și siguranța. Așa cum văd eu lucrurile, există aspecte de etică și aspecte de sănătate legate de uh, clonare și de alimentele produse din animale clonate. Uh, Trebuie ca produsele să fie la standarde înalte, fie că sunt produse organic, fie că sunt uh, produse pe alte căi. Există cerințe care trebuie să fie respectate de produsele agricole. În ceea ce privește produsele alimentare, trebuie să aplicăm principiul precauției. Iar pentru siguranța alimentară nu avem nevoie de carne clonată. În acest uh, Parlament și în a doua lectură care urmează, a fost rupt microfonul. Doamna Kallenbach. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportoarei. Am făcut o solicitare comisiei să ia foarte în serios ce spunem noi astăzi aici și avem nevoie de un regulament nou referitor la punerea pe piață sigură a, anima- a alimentelor noi. Cu siguranță nu avem nevoie de carne de la animale clonate și asta din multe motive. Consumatorii europeni resping aceste produse și uh, se spune că, nu, că atitudinea noastră este antiștiințifică, însă până când nu avem dovezi clare că aceste produse pot fi folosite în siguranță, atunci, în orice caz de îndoială, autorizația nu ar trebui să se dea pentru aceste produse. Acest, astfel apărăm nu doar interesele consumatorilor, ci și pe cele ale fermierilor europeni. Mulțumim. Are cuvântul Una Vertman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu mă voi referi la utilizarea nanomaterialelor în uh, alimente, pentru că cetățenii noștri sunt la curent cu acest uh, subiect Agențiile de siguranță ne avertizează împotriva de faptul că nu există suficiente probe științifice stabilite. Deci nu există nicio fundamentare că aceste nanomateriale nu vor avea un efect negativ asupra corpului uman. Deci nu ar trebui să permitem astfel de nanomateriale în alimente până când nu avem niște teste care să fie realizate și care să demonstreze clar că nu avem nicio problemă. Uh, mulțumesc și raportoarei. Președintele, mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Nicolasic. Mr. Chairman, Mr. Domnule președinte, domnule comisar Dali, Aș vrea să subliniez uh, chestiunea interdicției uh, plasării pe piață a produselor care provin de la animale clonate și descendenția acestora. Eu cred că este inacceptabil nu doar din punctul de vedere al pieței alimentare, care arată că um, oferta de hrană este suficientă în Uniunea Europeană și nu trebuie să folosim carne de la animale clonate, dar există și probleme etice majore Aș vrea să uh, menționez uh, declarația grupului european de etică care cunoaște constatările științifice și recomandările științifice. Se cunosc aspectele legate de bunăstarea animalelor și protecția mediului. Uh, Există însă și deficiențe în ceea ce privește cunoștințele legate de animalele clonate și progeniturile acestora. Noi nu credem că există argumente convingătoare. Microfonul a fost întrerupt. Acum dau cuvântul domnului, uh, doamnei Arsenis. Pitrope. Domnul Arsenis, mulțumesc, domnule președinte. Problema aceasta a interzicerii produselor provenite de animale clonate se regăsește în articolul 109 din Tratatul de la Lisabona. Avem nevoie de studii când vine vorba de aspecte care afectează sănătatea și bunăstarea animalelor. Nu dispunem deocamdată de aceste studii. Este și un alt subiect important, cel al nanomaterialelor și, de asemenea, subiectul etichetării produselor. Cetățenii europeni au dreptul să știe ce conțin um, alimentele pe care le consumă. Și aceste alimente trebuie să fi fost produse în mod corect. Mulțumim. Are cuvântul doamna Dodds. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu consider că animalele clonate sau orice produs provenind de la un animal clonat sau de la uh, descendenții acestuia nu trebuie să fie folosit pentru consum uman. Ar trebui să rezolvăm această problemă și în perioada interimară să nu permitem introducerea în lanțul alimentar al acestor produse. Tehnolo- nanotehnologiile au uh, început să fie din ce în ce mai folosite în industria alimentară, dar trebuie să avem cercetări și studii care să garanteze că aceste tehnologii sunt sigure pentru consumul uman. În ceea ce privește tehnologia, trebuie să existe transparență în întregul lanț alimentar. Asta este extrem de important. Produsele trebuie să fie sigure, testate, aprobate și etichetate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorul. Importurile din țări terțe trebuie să respecte aceleași reguli ca produsele din Uniunea Europeană și trebuie să existe niște teste care să demonstreze că sunt sigure. Microfonul a fost întrerupt. Acum îi dau cuvântul doamnei Rotova. Jako spravodajce pro stanovisko v IMKU je mi líto... Mulțumesc, îmi pare rău că nu s-a ajuns la un acord între Consiliu și Parlament în a doua lectură, chiar dacă acest lucru ne va permite să avem un proces armonizat și un acces mai simplu, mai puțină birocrație. Uh, aceasta ar permite un acces mai ușor pe piața produselor alimentare tradiționale și o mai bună evaluare a produselor alimentare. În prima lectură am reușit uh, să introduc uh, în aviz doar chestiunile sensibile care țin de aceste mm, produse alimentare. Eu nu susțin uh, produsele care provin de la animalele clonate. Acestea sunt uh, produse controversate. Acest regulament nu se referea la um, organismele modificate genetic. Acestea fac obiectul unei alte directive pe care trebuie să o revizuim dar Parlamentul trebuie să ceară ca carnea de la animale clonate să nu fie inclusă. Mulțumesc, am uh, terminat și dăm cuvântul domnului Silvestris la comercializare. di... Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, trebuie să autorizăm punerea pe piață a produselor provenite de la alimente, animale clonate, ni se spune. Dar de ce? Oare nu mai avem carne în Europa? Nu. Deci acest argument nu stă în picioare cât și de puțin. Dacă îi spunem apoi consumatorului care de ales între carne de la animale clonate și carne normală, e foarte bine și frumos. Însă, aceste alimente noi pot reprezenta un progres științific. Însă pentru un progres științific e nevoie de timp. A durat destul de mult pentru ca lumea să-și dea seama că pâinea mucegăită poate fi o sursă de penicilină și să o folosească ca atare durează să construiești un sistem științific. Vorbitorul a fost întrerupt, domnul președinte. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție și am încheiat astfel această rundă a dezbaterii. Domnule comisar Dali, dacă doriți să interveniți, vă rog. Mr. President, thank you very much. Da, mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul încă o dată. Aș dori să-mi confirm sprijinul pentru următoarele principii. În primul rând, înlocuirea autorizărilor, procedurii uh, descentralizate de autorizare cu o procedură centralizată la nivel european. Uh, evaluarea siguranței realizată de EFSA și uh, luarea în calcul acesteia de către Comisie. În al doilea rând, trebuie să respectăm liniile directoare pe care le aplicăm în Europa și pentru importurile din țări terțe. În al treilea rând, uh, pentru a sprijini inovația și pentru a asigura siguranța alimentară, în cazuri justificate am putea să acordăm protecția datelor pentru alimente nou dezvoltate. În al patrulea rând, necesitatea unei um, definiri științifice a nanotehnologiilor care trebuie să fie adaptată în mod ușor. Definirea nu trebuie să fie realizată de politicieni, ci să fie făcută de oameni de știință. În al cincilea rând, clarificarea faptului că toate produsele alimentare care conțin nanomateriale uh, necesită o uh, aprobare de la caz la caz din partea cetățenilor europeni. Și în al șaselea rând, consumatorii au dreptul să uh, aleagă în mod informat uh, aceste alimente care conțin nanomateriale. În ceea ce privește clonarea, am uh, ascultat uh, punctele de vedere ale Parlamentului și cred că acest regulament este instrumentul potrivit nu este instrumentul potrivit pentru a trata acest subiect, pentru că subiectul depășește sfera de aplicare a regulamentului. O pot asigura pe doamna Grostet că vom avea un raport clar în această privință și vom trata toate aspectele în ceea ce privește alimentele provenite de la animale clonate și de la uh, descendenții acestora și aștept cu nerăbdare o dezbatere cu Consiliul și cu Parlamentul European pe această temă. Scopul este ca acest raport să sugereze și opțiuni pentru soluții mai bune care să ajute la uh, eliminarea tuturor îngrijorărilor pe care le au instituțiile europene, respectând toate obligațiile internaționale. Președintele, mulțumesc domnule comisar. Încheiem aici această dezbatere cu o declarație de două minute din partea doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să le mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la această dezbatere. Îmi pare rău că Consiliul sclipește prin absență. Ar fi fost de dorit uh, ca și Consiliul să asculte, să audă care este poziția noastră foarte clară în Parlament și uh, îmi pare rău că nu avem și o dezbatere publică amplă pe această temă. Eu personal nu sunt de acord uh, să am în farfurie carne de la animale clonate, dar aș vrea să existe niște reglementări specifice. Oricum ar sta lucrurile, trebuie să spunem clar că sunt indispensabile reglementări separate și nu în regulamentul privind alimentele noi trebuie să uh, reglementăm uh, carnea de la animale clonate. Același lucru este valabil și pentru nanotehnologii. Am vorbit mult de nanotehnologii și despre clone, dar aici nu este vorba doar de aceste lucruri, este vorba despre toate tehnologiile noi care au fost descoperite sau care urmează să fie descoperite prin metode științifice. Noi nu vrem să contracarăm inovația, din potrivă, Vrem ca consumatorii să știe clar ce au în farfurie. Vrem uh, ca alimentele care ajung pe masa consumatorului să fie sigure și sper că această discuție privind clonarea nu va fi o piedică în calea adoptării regulamentului referitor la alimentele noi. Pentru că există foarte multe țări care au alimente tradiționale uh, Uh, și uh, care ar dori să le importe din alte țări terțe. Nu vrem să introducem acest pretext. Când este vorba de produse naturale, nu există motive să nu le autorizăm. Iar Parlamentul European sper că în a doua lectură va transmite un mesaj la fel de clar ca în dezbaterile de astăzi și sper că rezultatul va fi unul pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Liotard! Am terminat uh, cu această dezbatere. Votul va avea loc mâine la prânz. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul domnului Kramer care se referă la emisiile industriale, prevenirea și controlul integrat al poluării. De fapt, este vorba